So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Um, haideți să trecem la cea de-a doua parte a reuniunii noastre. Văd că încă se negociază cu spor, dar pe ordinea de zi ne așteaptă bugetul 2010 că sunt importante și sumele pe care noi ni le dorim pentru 2010. Uh, chiar dacă unii am fost uh, în vacanță, Utah Hawk a muncit în locul nostru și chiar dacă este doar membru supleant, uh, ea este raportorul pentru acest, acest proiect de buget și de aceea, Iuta, ai cuvântul. Um, Mulțumesc domnule președinte. Știu că nu toată lumea înțelege limba germană, dar dacă încet, încet colegii și colegele își ocupe locul, eh, am să vă spun câteva lucruri care cred că sunt interesante pentru toată lumea mai ales că unii din colegi sunt noi și nu cunosc încă problema bugetară. Odată în legătură cu agențiile, avem 28 de uh, agenții în Uniunea Europeană agenții care uh, sunt, țin de competența Parlamentului European și pentru care uh, noi stabilim cel puțin o parte, dacă nu chiar întregul buget. Uh, în fiecare an, Parlamentul face un preproiect de buget pe care, care întotdeauna este tăiat și uh, redus de Consiliu, care Codonea consideră că uh, cheltuim prea mult, dar uh, noi nu trebuie să ne facem griji prea mari, pentru că de cele mai multe ori se revine asupra sumelor inițial formulate de noi. Există agenții diferite. Unele agenții nu primesc bani doar din eh, liniile noastre bugetare, ele depind și de unele taxe pe care le percep pentru serviciile pe care le prestează. Astfel, de agenții sunt eh, Agenția pentru Substanțe Chimice, este EMEA la Londra, eh, Agenția Europeană a Medicamentului și pentru aceste agenții au fost inventate, să zic, create așa anumite taxe eh, legate de anumite eh, eh, linii de buget. Asta înseamnă dacă anumite venituri proprii nu au fost cheltuite, ele nu pot fi reportate pe următorul an, dar pot fi transferate comisiei care le poate distribui aceste sume uh, într-un uh, buget viitor. Însă se întâmplă ca uh, Comisia să nu fie prea uh, darnică cu aceste sume. Ca și în propunerea actuală, Comisia a inclus aceste sume în proiectul de buget, dar așa ceva nu este posibil. Noi știm din practică faptul că uneori rămân sume necheltuite și niciodată nu poți să uh, faci previziuni uh, foarte clare privind uh, veniturile pe care le va avea EMEA, să zicem, de pe urma acelor taxe percepute. Deci, de aceea, de aceea și în amendamentele pe care le propun voi trece dincolo de sumele bugetate deja împreună cu DigiAdmin și cu multe din agenții ne-am chinuit să elaborăm planul de dezvoltare, astfel încât agențiile să poată lucra așa cum trebuie. Dar asta înseamnă și faptul că nu putem să intervenim în organigramele odată stabilite doar pentru că suntem uh, uh, un parlament cu competențe în domeniul uh, bugetar. Deci nu putem interveni în uh, activitatea uh, bordului de administrație, nu putem spune care trebuie să fie posturile și așa mai departe. Deci, uh, de exemplu, amendamentele care solicită crearea două posturi de tip AD la Uh, ECA în Helsinki, aceste amendamente trebuie pur și simplu refuzate, pentru că nu putem să intervenim astfel. Uh, și trebuie să existe o oarecare ordine uh, la aceste agenții. Agențiile trebuie să știe care este personal de care au nevoie și dacă au nevoie de mai mult personal într-un an viitor decât în anul curent, atunci se poate solicita o suplimentare bugetară a, a statului de uh, plăți. Dar acest lucru se face în cooperare și cu acordul Comisiei și nu pur și simplu la discreția fiecăruia. Acum, legat de uh, Uh, buget și, pro, uh, și proiectul de buget. Sigur că este foarte ispisitor să spunem vrem să creăm o nouă lege bugetară pentru că asta este voința noastră politică. Uh, asta nu face altceva decât să documenteze o voință politică, dar nu ne ajută pentru că nu putem cheltui bani fără un temei juridic pentru acele cheltuieli. Da? Deci avem nevoie și Comisia, ca organ de implementare, are nevoie de un temei juridic pentru cheltuirea unor bani dintr-o linie eh, bugetară X. Da? Ehm, eh, colegi de ai noștri care au, eh, nu au respectat acest principiu au creat un fond pentru modificările climatice dar nu există un temei juridic pentru cheltuirea banilor. Și astfel Comisia este în situația dificilă și chiar absurdă că nu poate cheltui anumiți bani care au fost prevăzuți pentru o treabă pentru care nu există temei juridic. De, nici transferarea acestor sume în alte linii bugetare nu este posibilă. De aceea, vă rog Eh, haideți să examinăm eh, temeiul juridic al fiecărei linii bugetare și să vedem unde putem să facem anumite prioritizări, ce putem să eh, modificăm cu un temei juridic sau nu. Apoi, ehm, în ce privește crearea de proiecte pilot, uh, mulți dintre coneștii noștri au fost extrem de inventivi. Mă rog, uh, multe proiecte pilot până la urmă au fost retrase, dar sunt unele proiecte pilot care nu au fost retrase. Și vă reamintesc că proiectele pilot și măsurile pregătitoare trebuie să fie întotdeauna uh, proiecte și măsuri care au o valoare adăugată în plan european, dar trebuie să fie și inovatoare, trebuie să fie lucruri noi, care nu au existat până acum. Deci nu trebuie să fie o. Nu trebuie să există o legislație uh, sau nu trebuie să existe un proiect uh, în trecut care să fi uh, abordat deja această chestiune. Pentru că așa, altfel nu putem vorbi de proiecte pilot. Da? Deci cele două proiecte pilot pe care le-au propus anumite, eh, anumiți colegi, aceste proiecte nu sunt proiecte pilot. Eh, și colegul de lângă mine, eh, colegul Adler, a propus un proiect pilot pentru desfășurarea unui studiu multistatal. Sunt foarte multe studii care au fost deja desfășurate pe această temă nu este necesar un proiect pilot. Nu putem justifica un proiect pilot aici. Și uh, lui Chris Davis pot să-i spun în, în încheiere că uh, ideea lui, care altminteri e bună, uh, este, este foarte binevenită, dar a, a întârziat un trei sfert de an. De ce? Pentru că Comisia a, a uh, comandat deja un studiu Uh, studiu al, uh, al, cărei, al cărei rezultate vor fi, uh, vor fi publicate anul viitor. Deci Comisia ne-a luat înainte. Nici acest proiect pilot nu-l putem adopta. Singurul proiect pilot pe care îl pot, cu care pot fi de acord este cea a colegului Ulmer, care este de fapt un proiect pilot pe diagnostic și tratamentul hepatitei B. Cam atât, mulțumesc. Iuta, ich glaub, das war nützlich. Mulțumesc, Iuta. Cred că a fost uh, foarte utilă această introducere în problematica agențiilor și uh, explicațiile pe care ni le-ai dat în legătură cu liniile bugetare. Am o mică uh, problemă la ora 11. Vom avea doi uh, președinți uh, partea Consiliului care ne așteaptă la ușă și nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru o dezbatere. Deci v-aș propune să supunem acum la vot propunerile existente, iar cei care ar dori să intervină, poate că vor avea uh, o mică ocazie să o facă. Deci uh, trecem la vot. Iuca, Utah Hawk, prima propunere, cine este pentru? Nu vom vota electronic. Mulțumesc, cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 5905, Iuta Hauk, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5910, Iuta Hauk, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 5921 Chris Davis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm electronic. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune doamna Hauk. Aici nu este vorba despre proiectul pilot al lui Chris Davis. Este vorba despre linia bugetară 070307. Aici există o serie întreagă de amendamente care sunt identice. Grupul uh, socialiștilor și democraților sunt favorabili. Deci votăm acum. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Deci se adoptă. Chris, te rog, aș vrea să spun că cel puțin doi colegi deplâng faptul că aparatul lor de vot nu funcționează. Se pare că mai multe persoane chiar acuză această disfuncționalitate. Ei bine, în cazul acesta, spune președintele, ne pare bine că nu s-a modificat rezultatul și că am putut totuși adopta acest proiect. Poate că tehnicienii ne ajută să rezolvăm problema apărută la aparatele de vot. Trebuie să mai supunem la vot 5906 Utah Hawk. Cine este pentru? Cine e, susține această propunere? 5906. Voturi împotrivă? abțineri, se adoptă. Următorul 5904 raportoarea intervine. Întâi am făcut propunerea ca ceea ce se solicită aici să transferăm, dar după ce am mai avut o discuție cu Comisia, Comisia ne-a spus că poate să implementeze în Live Plus pentru că uh, putem accepta uh, să votăm asupra amendamentului așa cum este el formulat. Deci, supunem la vot 5904. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 5914. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5918 Richard Zeber. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5919 Richard Zeber. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, ar putea fi uh, 50% ce facem acum cu aparatele care nu funcționează. Haideți să mai încercăm o dată, vot cu apel nominal, haideți să uh, deschidem votul asupra 5919. S-a închis votul. 43 de voturi exprimate, 20 pentru, 22 împotrivă, o abținere. Trebuie să numărăm în cazul acesta, pentru că se pare că în continuare câteva aparate nu funcționează. O să rog secretariatul să numere cu atenție. Deci, ridicăm mâna. Cine este pentru 5919 amendament Richard Sieber? Mulțumesc cine este împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 26 pentru, 32 împotrivă. Îmi pare rău, Richard. 5-9-20, Chris Davis, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 9, 2, 6, Utah Hawk, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 9, 1, 5, Aici există două amendamente identice, 5915 și 5916. Avem aici un vot pe părți, partea întâi. Cine este pentru prima parte? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Pentru partea a doua, mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se respinge. 5908 Utah Hawk, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5909 Utah Hawk, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5924 cine este pentru? Thomas Ulmer. Împotrivă. Abțineri? Trebuie să numărăm din nou. Deci îi rog din nou să voteze pentru cei care sunt în favoarea amendamentului Thomas Ulmer 5924. Cine este împotrivă? Se pare că a trecut la limită 30 de voturi pentru 28 împotrivă. Mulțumesc! Trecem acum la 5907, Iuta Hawk, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5912, Iuta Hawk, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5925 Thomas Ulmer pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5903 Baz Eichhout, Judith Sargentini, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am parcurs votul. Îi mulțumesc Iutei Haug pentru activitatea desfășurată și dumneavoastră pentru înțelegere. A fost o procedură excepțională aceasta de a nu putea interveni cu opinii pe marginea amendamentelor votate.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 So, liebe Kollegen, wir kommen zum nächsten. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem deosebită plăcere să salutăm în mijlocul nostru. Dar mai întâi v-aș ruga să ne agortați puțină atenție. Știu că aveți multe de discutat. Dagmar, putem continua? Vă rog. Ok. Now we can start. Bun, mai încercăm o dată. Avem deosebită plăcere să salutăm în mijlocul nostru reprezentanța președinției suedeze, eh, azi chiar eh, doi eh, președinți de formațiuni de Consiliu, odată pe domnul Göran Heglund, ministrul protecției sociale din Suedia și să salutăm și pe doamna Maria Larson, ministru suedez pentru persoanele în vârstă și sănătatea publică. Cred că merită un scurt aplaus din partea noastră a membrilor Comisiei MV prezența acestor distinși oaspeți. Știm că președinția suedeză este foarte ambițioasă, este bine pregătită. Am uh, avut deja prilejul să ne întâlnim cu membrii ai uh, stafului președinției suedeze la cel mai înalt nivel și pentru a nu mai pierde timp cu uh, remarcile de uh, prezentare și de introducere, dau cuvântul chiar acum domnului Göran Heglund. Varma välkomnandet. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. För vårt sätt att kunna föra väldigt viktigt această întâlnire este foarte importantă pentru continuarea activității noastre. Va trebui să lucrăm foarte strâns împreună în ultimele, în următoarele luni. Este o onoare să mă aflu aici la uh, comisia dumneavoastră din cadrul Parlamentului pentru a discuta problemele de sănătate pe care le avem noi pe agenda. Mă consider extrem de privilegiat să lucrez pe probleme de sănătate publică, deoarece ele sunt centrale, sunt esențiale pentru viața zilnică a cetățenilor, a noastră, tuturor. Și este o problemă importantă pentru mediul nostru înconjurător. Un sondaj Eurobarometru, care a fost făcut uh, chiar înainte de alegerile europene, a arătat că protecția consumatorilor și sănătatea publică erau uh, problemele cele mai importante uh, în atenția publicului înainte de alegeri. Deci, cred că este de responsabilitatea noastră să rezolvăm aceste probleme care îi preocupă pe cetățeni și care vor fi o provocare majoră în următorii 5 ani. Cetățenii europeni trebuie să aibă acces la cea mai bună îngrijire medicală. Uniunea poate să contribuie din plin la o sănătate mai bună și trebuie să ne amintim că responsabilitatea principală în materie de sănătate aparține statelor membre. E drept. Există limitări din această cauză la inițiativele ce se pot lua la nivelul Uniunii Europene. Dar în ciuda responsabilității naționale și a provocărilor, consider că în Uniunea Europeană avem multe de învățat din uh, împărtășirea de experiență și dintr-o cooperare uh, mai strânsă între statele membre. Astăzi am să vorbesc uh, despre mai multe teme și uh, cred că soluționarea lor ține de capacitatea de cooperare dintre Consiliu și de Parlament. Dacă ajungem la un acord, vom putea îmbunătăți sănătatea pacienților din Europa. Mă gândesc în special la directiva privind drepturile pacienților, dreptul lor de a fi rambursați cu privire la îngrijile medicale pe care le primesc într-o altă țară a Uniunii. Cred că discuțiile pe care să le avem astăzi vor pune baza unui dialog constructiv în această toamnă. Doresc să insist și pe faptul că e în interesul nostru al tuturor să lucrăm împreună. Este foarte important pentru noi și pentru cetățeni. Cu toții avem, desigur, un rol diferit de jucat, dar este important să colaborăm pentru a putea face îmbunătățirile necesare. Acum, um, haideți să vă prezint pe scurt care sunt prioritățile președinției suedeze pentru acest mandat. Eu uh, am competență pe chestiune de sănătate și de farmaceutică, iar colega mea se ocupă de problemele de sănătate publică. Vom face fiecare câte o prezentare ca să uh, lansăm dezbaterea. Această toamnă va fi una foarte încărcată pentru că vom avea foarte multe teme pe ordinea de zi și avem puțin timp la dispoziție. Este chiar o provocare pentru președinția suedeză, însă noi avem intenția de a face față cu brio. Știm că putem uh, conta pe ajutorul dumneavoastră, pentru că singuri, cu siguranță, n-am putea să face să facem nimic. Vom colabora cu statele membre, cu Parlamentul și cu Comisia, asta dacă vrem ca lucrurile să avanseze. Și în acest context aș dori să mulțumesc de pe acum colegilor mei uh, din Franța și Cehia pentru uh, cooperarea extraordinară de pe parcursul ultimelor 12 luni. Ei uh, ne-au permis să Uh, ne punem la punct, ne pregătim foarte bun, bine, mai ales uh, în ce privește directiva cu privire la drepturile pacienților și rezistența la antibiotice. Sper ca acum să putem ajunge la un acord politic uh, major în această toamnă. Desigur, noi considerăm că sunt foarte importante și relațiile cu viitoarea președinție, cu Spania, deci, pentru că acest lucru va permite asigurarea continuității muncii Consiliului. După cum știți, președinția suedeză a început la 1 iulie și uh, am avut un demaraj foarte bun pentru că am uh, organizat o reuniune informală la Jonkoping în Suedia pe 6-7 iulie, unde am discutat despre uh, directivele cu privire la drepturile pacienților și am pus accent special pe amendamentele propuse de Parlament. Am discutat despre amendamentele propuse la prima lectură pentru ca toate statele membre să știe exact care este poziția Parlamentului. Și uh, ne-am gândit cum să continuăm uh, ce am început. Ministrii ne-au spus care sunt prioritățile lor personale. La acea uh, reuniune am discutat și despre rezistența la antibiotice, problema consumului de alcool și noua gripă. Vom uh, avea o reuniune a Consiliului la decembrie în Bruxelles și vom avea în octombrie o reuniune extraordinară, extraministerială, pentru a discuta despre gripă. Și vom avea, bineînțeles, o serie întreagă de conferințe cu experți la care veți fi invitați să participați în mod activ. Insistăm pe participarea dumneavoastră activă. Credem că e important ca eurodeputații să participe și să își facă auzite pozițiile cât mai rapid posibil. Acum aș vrea să vă prezint mai în detaliu temele pe care o să le abordăm. Mai întâi, directiva privind dreptul pacienților la îngrijiri medicale Eh, transfrontaliere. Această problemă a fost discutată și de alte ori și e într-adevăr o problemă destul de dificilă, pentru că poziția statelor membre diferă destul de mult, iar Parlamentul European eh, are și el o poziție proprie. Vorbeam deci despre această directivă care a fost dezbătută în timpul președinției franceze și cehe. Directiva aceasta are ca scop clarificarea jurisprudenței Curții de Justiție și noi la Consiliu am încercat să găsim soluții pentru a ajunge la un echilibru între dreptul pacienților de a beneficia de îngrijiri medicale transfrontaliere și responsabilitatea statelor membre de a-și organiza și oferi uh, servicii medicale. Am ascultat uh, cu atenție poziția Parlamentului pe care ne-ați comunicat-o în primăvară. Scopul președinției noastre este să ajungem la un acord politic în cadrul Consiliului, însă acest lucru va depinde, bineînțeles, de voința statelor membre de a continua discuțiile constructive și de negocieri. Deja am uh, înregistrat un oarecare progres, dar ne mai rămân încă multe aspecte de soluționat. De exemplu, uh, sfera de aplicare a directivei, mai ales uh, problema furnizorilor de servicii privați care nu sunt afiliați la sistemul de stat și apoi mecanismele de cooperare între statele membre pe probleme de sănătate și, bineînțeles, celebrul capitol 4 al directivei. Alte aspecte mai țin de asigurarea unui nivel rezonabil de securitate și calitate în Um, îngrijirile medicale transfrontaliere. Ne rămân multe provocări, dar sper să reușim să ajungem un acord politic în mandatul nostru. Pentru a obține acest lucru, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și al Comisiei. Vrem să ajungem la un punct de vedere comun care să servească drept bază pentru a doua lectură constructivă. Pachetul farmaceutic. Aici uh, este vorba despre o problemă, din nou, destul de complicată, o cunoașteți cu toții. Farmace- uh, pachetul farmaceutic conține trei componente. Informarea publicului, medicamentele contrafăcute și măsurile de farmacovigilență și securitate. Să încep cu partea cea mai sensibilă, informarea publicului despre medicamente. În timpul președinției cehe ne-am dat seama că multe state membre doreau să acorde prioritate celorlalte două componente ale pachetului, adică contrafacerea medicamentelor și uh, controlul securității. Noi, uh, de la președinția suedeze, suntem de acord cu această abordare și, din acest motiv, încă nu am abordat această primă componentă la Consiliu. Consiliul a emis rezerve cu privire la definirea frontierei, front, rezerve cu privire la diferența dintre uh, publicitate și informare uh, și rolul industriei farmaceutice. Așa că în această toamnă noi ne vom îndrepta atenția asupra celorlalte două componente ale pachetului. Mai întâi, contrafacerea medicamentelor. Știm că în ultimii ani o cantitate foarte mare de medicamente contrafăcute au intrat în lanțul de distribuție legal și vrem să evităm acest lucru. Apoi, uh, cealaltă componentă ține de controlul securității, adică de farmacovigilență. Vrem să controlăm modul în care se raportează efectele secundare ale medicamentelor în Europa și să clarificăm cine e responsabil pentru acest lucru. De îndată ce Parlamentul își va începe lucrările, sperăm să putem intensifica contactele reciproce. Și noi, de la președinție, ținem foarte mult la uh, bunele contacte cu raportorii, pentru că acestea ne vor permite să avem un dialog fructuos. O altă temă pe care vreau să o menționez este rezistența la antibiotice și uh, sănătatea online. Eu am luat uh, inițiativa la Consiliu de mai multe ori, de fapt în două domenii care sunt foarte importante acestea fiind cele menționate, rezistența la antibiotice și e-sănătatea. Rezistența la antibiotice este o amenințare gravă a viitorului și trebuie să luăm aici măsuri de igienă și să reducem numărul de prescrieri a acestor medicamente. Apoi trebuie să vedem care este starea în care se găsesc în care se găsește cercetarea și să punem la punct noi antibiotice. Trebuie să stimulăm cercetarea să creeze noi medicamente. Și aici considerăm că există pur și simplu o discrepanță între necesitatea de a dezvolta noi antibiotice și eforturile actuale de cercetare. Trebuie deci să facem un efort coordonat pentru a permite statelor membre, instituțiilor Uniunii Europene și producătorilor farmaceutici să găsească soluții împreună vom avea nevoie de o nouă generație de antibiotice atunci când cele de acum nu vor mai da roade. În ce privește sănătatea online, e-sănătatea, vom încerca să uh, adoptăm concluzii în cadrul Consiliului care să întărească cooperarea. Considerăm că este o temă foarte importantă de pe agenda am eliminat obstacolele tehnice sau tehnologice și uh, cred că este momentul potrivit pentru a introduce noi instrumente IT, instrumente online, pentru a face ca uh, îngrijirile medicale și sanitare să fie mai eficiente și mai sigure. Suntem conștienți de faptul că există un mare potențial legat de utilizarea uh, tehnologiilor moderne care ne-ar care ar permite contribuabilor să primească mai multe beneficii în schimbul banilor plătiți. Și vom face tot ce e posibil pentru a promova această idee. Ca să închei, aș dori să mai menționez directiva cu privire la donarea de organe și transplanturi. Vom discuta toate aceste teme în timpul mandatului nostru, dar, din păcate, nu vom reuși să le ducem până la bun sfârșit. Nu vom atinge concluziile și uh, ele vor rămâne și în sarcina președinției spaniole. Cam atât din partea mea. În continuare, aș mai vrea să insist uh, o singură dată pe faptul că e foarte important pentru noi să putem lucra cu Parlamentul pentru a realiza obiectivele pe care le dorim. Acum dau cuvântul colegei mele, doamna Maria Larson, și vă doresc uh, lucrări uh, cât mai fructuoase și o activitate cât mai bună. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnilor deputați, sunt um, total de acord cu tot ceea ce s-a spus. Uh, mă sunt, sunt încântată să mă aflu aici cu dumneavoastră astăzi și sunt convinsă că dialogul pe care îl vom avea va fi foarte fructos îmi permit și să vă felicit pentru uh, alegerea noastră uh, în calitate de membri a Parlamentului European, mai ales uh, felicit pe aceia care sunt la primul lor mandat. Competența mea este în special în zona sănătății publice și pot să spun că o cooperare în domeniul sănătății publice n-a fost niciodată de atât de mult de actualitate ca cum este acum. Uh, multe din uh, provocările care trebuie să le facem față pot fi înfruntate mai bun, bine printr-o cooperare la nivel european. Niciun stat nu poate de unul singur să contracareze efectele dăunătoare ale uh, noi eh, gripe H1N1, de exemplu. Pentru că este vorba de fapt de o pandemie și în condițiile unei pandemii trebuie să, fie, trebuie să fim cu toții disponibili să cooperăm la nivel național, european și chiar global. Uh, haideți să vă povestesc uh, despre ambițiile și intențiile noastre în ce privește contracararea efectelor acestei pandemii. Statele membre au uh, întreprins deja uh, măsuri pregătitoare pentru contracararea unei astfel de pandemii. În 2005 s-a creat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Infecțioase, care este o agenție uh, care își are sediul de altfel la Stockholm, în Suedia. Acest centru asistă statele membre prin know-how, prin uh, diferite informații uh, științifice și tehnologice puse la dispoziție. Uh, este și agenția care ne-a ajutat să ne pregătim foarte bine pentru această pandemie actuală. În 2007, ECDC a considerat uh, starea de pregătire uh, pentru a interveni în astfel de situații ca fiind una bună. Sigur, din 2007 încoace au mai fost uh, luate și măsuri uh, suplimentare și putem spune că uh, această chestiune a pandemiei și a reacției la pandemie a fost tratată în ultimii ani în mod constant. Miniștrii, reprezentanții Consiliului au abordat această chestiune în mod repetat. Există și un mecanism de coordonare global Uh, ceea ce este uh, de altfel esențial în astfel de situații. Uh, demersurile de la nivel european, sigur, au fost întotdeauna concertate și cu recomandările OMS, care sunt recomandări globale. De aceea, chiar dacă întotdeauna mai este loc de mai bine, putem spune că coordonarea la nivel european este foarte bună. A existat și un consiliu extraordinar uh, care a avut loc pe 30 aprilie sub președinția cehă și ale cărui uh, lucrări le continuăm și noi acum. La uh, summitul informal de la Jönköping din iulie s-a vorbit mult despre această nouă uh, formă de gripă și de aceea s-a propus uh, uh, adoptarea unor concluzii ale Consiliului în octombrie care să fie relevante pentru uh, activitatea noastră în viitor. Și de aceea în 12 octombrie vom vorbi în mod expres despre această formă nouă de gripă și vom spera că, sperăm că vom putea adopta aceste concluzii cadrul formațiunilor Consiliului, am reactivat grupul uh, uh, prietenilor președinției și am creat un grup special al prietenilor președinției pe probleme de pandemie, astfel încât să putem aborda într-o uh, manieră multisectorială efectele și impactul acestei pandemii. Vorbim aici despre accesul, accesul la vaccinuri, la achiziția comună a acestor substanțe, mă refer aici în special la acele state care nu au uh, acorduri uh, bilaterale cu producătorii, cu ofertanții de uh, vaccinuri. Apoi abordăm în acest grup solidaritatea globală, activitățile de comunicare și diferite alte activități și chestiuni multisectoriale. Și Comisia este preocupată de această chestiune și la mijlocul septembrie eh, a eh, programat eh, publicarea unor comunicări pe această temă. De aceea Uh, este important ca uh, și noi, grupul, uh, prin grupul președinției și prietenilor președinției pe această temă, să contribuim la realizarea acestei comunicări, la alte rezultate concrete pe care le așteptăm în această toamnă. Aș vrea să mai arăt că în iulie Comisia a emis o recomandare pentru vaccinarea în cazul gripei sezonale, deci gripei obișnuite. Astfel, în baza acestei recomandări, a fost uh, realizat un plan de acțiune în fiecare stat membru, conform căreia se uh, țintește la vaccinarea a 75% uh, din populația statelor membre care depășește 65 de ani. Președinția suedeză va începe de curând negocieri în cadrul Consiliului pe această temă. Apoi, haideți să amintim și alte aspecte care sunt de importanță și, în primul rând, alcoolul. După cum cu siguranță știți, eh, Suedia, eh, pe când deținea mandatul eh, președinției europene în 2001, a inițiat un program de cooperare la nivel european pentru limitarea efectelor negative ale consumului de alcool. Uniunea Europeană a adoptat o strategie în acest domeniu și iată că reluăm și acum uh, în 2009 uh, această temă pentru că dorim să continuăm demersurile deja uh, fructoase. Împreună cu DigiSanco, președinția dorește uh, să organizeze o conferință de experți pe această temă care să ajute Consiliul să adopte o, un document de concluzie al Consiliului pe tema alcoolului vom uh, dori să ne concentrăm asupra uh, impactului alcoolului asupra tinerilor, dar și marketingul alcoolului și efectele nocive generale ale alcoolului. De asemenea, vrem să facem o, arătăm o legătură mai uh, strânsă, mai cauzală între sărăcie, consumul de alcool și răspândirea anumitor boli. Aici vom colabora și cu OMS. Vreau să vă atrag atenția și asupra unei conferințe care va uh, avea loc aici, în Parlament, la, uh, pe, pe data de 9 septembrie și care va trata problema alcoolului în timpul sarcinii. Sper că veți uh, fi interesați să participați la această conferință. Apoi, despre droguri. Sperăm că în cursul președinției suedeze vom reuși să adoptăm o Uh, recomandare a Consiliului care să vizeze, în primul rând, prevenirea uh, consumului de droguri la tineri, respectiv întârzierea uh, consumului de droguri, momentului la care tinerii se apucă de droguri. Apoi, tot un drog, dar un drog mai specific este fumatul și vrem în cadrul președinției suedeze să uh, facem demersuri suplimentare pentru crearea unei noi zone libere de fum. Uh, vrem să limităm uh, efectele dăunătoarele fumatului și sperăm că recomandările Consiliului care le așteptăm în decembrie pe această temă vor fi și ele adoptate. În ce privește îmbătrânirea în condiții de sănătate și demnitate umană. Uh, Eh, avem o nouă mare provocare. Eh, populația noastră îmbătrânește și tot mai mulți oameni bătrâni eh, invocă pe bună dreptate condiții demne de îmbătrânire, de sănătate la vârstă înaintată. Sperăm că concluziile din acest domeniu să fie și ele negociate cât se poate de curând în această toamnă. Vedeți, doamnelor și domnilor, sunt multe teme care merită atenție sporită Eh, sigur că unele dintre ele vor fi abordate doar de următorul trie, trio al președințiilor. Deocamdată eu mă opresc aici și sigur ne bucurăm amândoi împreună cu colegul meu să vă răspundem la eventuale întrebări pe care le aveți. Mulțumesc! Ja, vielen Dank an die beiden Minister. Mulțumesc celor doi ministri. Evident, sănătatea este un subiect care interesează pe toată lumea și se bucură de atenția sporită și în comisia noastră. Avem 45 de minute la dispoziție pentru runda de întrebări. Dacă vrem să ascultăm și răspunsurile, avem 20 de persoane înscrise pe listă. Aș dori să le dau tuturor cuvântul. Deci chiar și coordonatorii să înțeleagă, nu vor avea mai mult de un minut și cinci secunde la dispoziție. Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna președinte a Consiliului, domnule președinte al Consiliului. Câteva observații din partea mea. Importanța subiectelor legate de sănătate este tot mai mare. Eu lucrez de câțiva ani în această comisie și, într-adevăr, este important subiectul pentru noi o întrebare domnului Haglund. Drepturile pacienților, le-ați menționat, mă bucur că ele vor constitui o prioritate pentru dumneavoastră. Vă rog să eh, mai studiați eh, amendamentele pe care Parlamentul European le propune uh, pentru că um, uh, noi am adoptat niște documente pe tema aceasta, am făcut câteva formulări noi în legătură cu uh, subiectele care sunt sensibile din punct de vedere etic și în legătură cu acele vouchere uh, de sănătate trebuie să um, acordăm o mai mare atenție și sperăm că dumneavoastră o veți face. Pachetul privind medicamentele a avut critici și la noi în Parlament. Simpatizez uh, cu faptul că uh, Deocamdată la nivelul Consiliului propunerile nu au fost adoptate ca atare, dar în același timp ă, este nevoie ca pacienții să beneficieze de informații independente privind medicamentele. Mai există aici punctele 13, 14, 15 în propunerea Comisiei, în care este vorba despre donații și protejarea donatorilor. Uh, noi uh, am avut din acest punct de vedere inițiative și în sfârșit Comisia a acordat atenție acestor propuneri, sper să o facă și Consiliul. Iar în legătură cu noua gripă, nu trebuie uh, nici să producem panică, nici să tratăm subiectul cu neglijență. Ar trebui să tratăm însă cu deosebită atenție problema îmbolnăvirii copiilor de noua gripă și necesitatea terapiei cu acest accent Mulțumesc foarte mult. Următoarea uh, vorbitoare spune că regretă faptul că uh, prezentarea uh, nu a fost cuprinzătoare, nu uh, uh, a fost menționată îngrijirea sănătății transfrontalieră care ține de drepturile pacienților. După aceea, dacă un uh, stat are anumite oferte în ce privește îngrijirea sănătății, ar trebui și celelalte state să creeze pacienților posibilitatea ca și ei să beneficieze de acele oferte. Deci vă rog uh, să tratați cu atenție posibilitatea îngrijirii uh, transfrontaliere a sănătății și garantării calității actului medical în toate statele membre. Trebuie să țineți seama de problemele pe care pacienții le au mai am o problemă la care și domnul Lize s-a oferit. Bolile gra, ă, rare, maladiile rare, pentru care încă nu există suficiente medicamente. Informarea pacienților, pe de altă parte, eu cred că ă, ar trebui să fie și în atenția Consiliului. Noi trebuie să rezolvăm probleme. Noi nu vrem să promovăm sau să facem publicitate pentru medicamentele care nu se dau decât pe uh, rețetă. Dar, pe de altă parte, posologia care însoțește medicamentele de multe ori este insuficientă, iar organizațiile pacienților solicită mai multă informare. Oamenii nu pot să lucreze doar cu uh, site-urile în limba engleză pe care le uh, configurează Statele Unite. Oamenii trebuie să beneficieze de mai multe informații. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Pârvanova. Avem de-a face cu un program ambițios și sunt foarte bucuroasă pentru că Uh, acest pachet de măsuri pentru sănătatea publică merită să uh, progreseze uh, în comparație cu mandatul anterior. Există aici oferte mai ambițioase. Aș vrea să știu dacă doriți să sporiți drepturile pacienților în cadrul președinției dumneavoastră. Nu avem de-a face numai cu libera circulație a pacienților pentru tratament, dar și cu calitatea actului medical acces la actul medical, informații uh, privind tratamentele uh, de care pot beneficia, care sunt centrele de excelență medicale pe care uh, le pot aborda. Pentru ca pacienții din acest punct de vedere să aibă servicii ample în pachetul pe care îl oferim. Ați vorbit despre câteva din subiectele care țin de profilaxie, de prevenție. Există un uh, raport pe care îl vom uh, alcătui până la finele anului privind calitatea actului medical. Intenționați să cooperați uh, cu Comisia și cu statele membre în acest domeniu? În ce privește medicamentele, aspectele farmaceutice, Subiectul este cât se poate de serios și trebuie să creăm un echilibru între interesele industriei producătoare de medicamente și interesele pacientului. Mulțumesc! Poate că am putea uh, coopera din acest punct de vedere. Mulțumesc, spune președintele. Iar acum, uh, domnul Eicrut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor miniștri, pentru prezentarea uh, foarte clară. Am o întrebare în legătură cu uh, îngrijirea sănătății transfrontalieră uh, care ar trebui să fie condițiile pentru autorizarea uh, migrării pacienților pentru a putea să beneficieze de flexibilitate în îngrijirea sănătății pentru că există un raport în acest domeniu și el va intra în a doua uh, lectură. Vreau să știu dacă la nivelul Consiliului această flexibilitate, uh, libera circulație a pacienților va fi încurajată sau nu. Puteți să ne dați un răspuns pe această temă? Mulțumesc. Mulțumesc, a fost o intervenție scurtă. Doamna Marina Iana Kodakis acum. Doriți să interveniți? Nu? A fost o greșeală, nu, nu. Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mulțumesc celor doi miniștri. Aș avea două întrebări. Și uh, în Marea Britanie există practica uh, Uh, de a circula, de pildă pentru îngrijirea uh, stomatologică sau pentru alte suferințe uh, doresc să se adreseze unor specialiști în alte țări. Dar există de multe ori un timp mare de așteptare până când se autorizează aceste deplasări poate să existe la un moment dat o supra-solicitare a medicilor dacă toți pacienții vor circula prin Europa. O întrebare către doamna Larsen. Sănătate la o vârstă înaintate. Există uh, aici uh, măsuri și acțiuni, de pildă, de practicarea sporturilor și uh, de către seniori. Există statistici în legătură cu Uh, rezultatele unor măsuri de acest tip? Mulțumesc. François Grostet. François Grostet. Merci beaucoup. Euh, je dois dire à, à monsieur le ministre Mulțumesc foarte mult. Doresc să-i spun domnului ministru de afaceri sociale că nu am fost deloc convinsă când a vorbit despre directiva privind dreptul pacienților de a beneficia de îngrijire medicală transfrontalieră. Spun asta ca raportor. Sunt destul de îngrijorată pentru că nu am simțit la dumneavoastră o adevărată voință de a avansa lucrurile. Aș dori să vă reamintesc în două cuvinte că Parlamentul European cere să reluăm ceea ce a spus Curtea de Justiție. Pur și simplu, nimic altceva. Deci lucrurile sunt clare deja, nu dorim să existe discriminare în materie de sănătate între cetățenii europeni. Dorim ca pacienții să poată beneficia de cel mai bun tratament posibil. Dorim să ne gândim pur și simplu la cei care suferă, așa că aștept din partea dumneavoastră lămuriri cu privire la calendar. Parlamentul European va fi foarte atent la ceea ce propuneți. În ce privește falsificarea medicamentelor, contactul cu raportul este important, da, dar e vorba și de infracționalitate. Nu putem pierde vremea, trebuie să mișcăm mai repede. Vrem să simțim o adevărată voință politică din partea dumneavoastră. Și apoi, doamnă ministru, aș dori să vă amintesc dumneavoastră că sub presiunea Parlamentului, Consiliul a aprobat la 2 iulie anul trecut două propuneri care permit să um, luptăm împotriva bolii Alzheimer și altor boli care afectează persoanele vârstnice. Vă amintesc că avem șapte milioane de oameni care suferă de Alzheimer în Europa, iar această cifră se va dubla în următorii 20 de ani. Deci este o problemă importantă și așteptăm propuneri concrete ca să există o mai bună coordonare între ceea ce se face la nivel de cercetare în toate domeniile și în toate statele membre. Aș dori să știu dacă președinția suedeză are intenția de a mișca lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Mai departe. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Vestlund. Mă bucur că avem în mijlocul nostru doi eh, miniștri care chiar provin din provincia din care eh, mă trag și eu. Domnule ministru, eh, nu prea sunt ambițios ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu credeam că o să ne oferiți un calendar foarte mult mai concret. Există o minoritate în Parlament, există majorități în Consiliu, dar sunt multe chestiuni controversate, care vizează uh, deciziile care trebuie luate, de fapt, uh, foarte rapid atunci când este vorba de uh, asistența medicală transfrontalieră. Um, nu, chiar, nu, chiar nu sunteți în căutarea unor soluții pentru aceste probleme. Și apoi o întrebare către Maria. Um, era vorba de coordonarea în domeniul realizării de vaccinuri, um, ieri am avut o prezentare din partea doamnei Iacob, care a provenit de la ECDC uh, din Stockholm și uh, doamna Iacob ne-a spus cu totul altceva decât auzim noi din presa suedeză. Uh, se spunea că există posibilitatea ca chiar și la unei persoane adulte sănătoase să apară efecte secundare și că, de fapt, grupurile de risc vor fi vaccinate numai după ce populația generală a fost deja vaccina, vaccinată. Vreau să întreb ce poate face președinția uh, suedeză în această privință și de ce există o contradicție între ceea ce se spune în Suedia acasă și ceea ce ni se spune aici acum. Mulțumesc. Uh, ministrar, eh, jag skulle bara Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin încă o dată la uh, informarea pacienților în legătură cu utilizarea de medicamente. Uh, ieri am avut un schimb de opinii cu domnul comisar Günther Verheugen pe această temă și am înțeles că eh, Consiliul nu vrea, nu dorește sau nu poate să, se, eh, să ia o decizie în această privință. Ehm, noi, în această comisie, suntem extrem de uh, interesați de soluționarea acestei probleme, de uh, un acord uh, politic în acest domeniu și în domeniul drepturilor pacienților în asistența transfrontalieră. Este inacceptabil că de 8 ani se discută aceleași teme fără să se, exist, fără să se fie ajuns la o soluție. Nu am deci, o întrebare la adresa dumneavoastră, ci vreau să, vreau să protestez împotriva faptului că uh, să mă plâng că nu avem încă niciun progres real în acești acești 8 uh, ani. Uh, înțeleg că este dificil să, să progresăm, dar nu știm care este uh, opinia, care sunt opiniile eventual la nivelul Consiliului, care este demar- delimitarea pe care Consiliul o vede între publicitate sau publicitate voalată și informarea pacientului. Apoi, Sigur, pacienții care au acces la internet pot avea acces la cu totul alte informații Uh, decât uh, pe alte canale. Dar să știți că mulți pacienți nu au timp să aștepte decizia Consiliului în acest uh, lucru. Și, doamna Larson, ce spuneți despre tabacul care se mestecă, deci tutunul care nu se fumează, ci se mestecă? Mulțumesc! Bună ziua! Vreau să salut în mijlocul nostru delegația Parlamentului Federal Elvețian, care, iată, ni se alătură ca oaspeți observatori. Uh, doamna Vilmot, vă rog. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentare și pentru răspunsuri. Aș vrea să mă concentrez pe o întrebare care inițial a fost uh, formulată de Maria Larsen. Mă refer la bolile, boala Alzheimer și la, în general la bolile neurodegenerative. Uh, Creează uh, mari neplăceri atât pacienților cât și familiilor, aparținătorilor, iar tratamentul este foarte costisitor. Comisia a adoptat propuneri în iulie era vorba despre asocierea statelor membre în efortul de cercetare pentru um, a elucida cauzele acestor maladii și pentru tratament. Și mă Aș vrea să insist asupra acestor aspecte. Este o chestiune urgentă. Ar trebui să înregistrăm progrese cât mai repede posibil în legătură cu tratarea acestor boli. Mulțumesc, Frederic Ries. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, pentru că o parte din întrebările mele au fost puse deja. Aș dori să obținem clarificări și eu în legătură cu combaterea bolii Alzheimer. Constituie o prioritate și uh, aș vrea să fie o prioritate și pentru uh, președinție. Nici măcar nu este o prioritate, este o exigență și aș dori să obținem uh, asigurări din partea Consiliului că există acest interes. În ce privește intervenția doamnei Heclund, noi am desfășurat recent o activitate privind donarea de organe și uh, uh poate că ne vom putea finaliza această activitate. Uh, am vrea să uh, fim printre uh, primii care să stimulăm donarea de organe. În ce privește bolile rare, noi am desfășurat o activitate intensă, doamna Grostet, uh, Uh, s-a uh, referit la aceasta. Împreună cu profesorul Tracatelis am uh, elaborat un raport pe această temă. Chiar dacă doar un număr mic de europeni suferă de o anume boală rară, în Europa există totuși foarte multe persoane care sunt afectate și ar trebui să stimulăm cercetarea în acest domeniu, practicienii în acest domeniu, Uh, să își sporească eforturile pentru descoperirea de tratamente și pentru accesul la tratament și acestea nu sunt atât priorități cât exigențe. Mulțumesc, doamna Michel Revazi. Domnule președinte, doamnelor și doamnă ministru, domnule ministru, Aș dori să mă refer la uh, pachetul farmaceutic, informații privind medicamentele și informații accesibile uh, pacienților în legătură cu uh, gripa care ne amenință acum, ce informații avem în legătură cu vaccinul? Cum putem obliga laboratoarele să furnizeze informații în legătură cu aceasta? Este o chestiune de comunicare. Trebuie să știm care sunt efectele toxice uh, efectele negative ale uh, acestor, acestui vaccin, conținutul de mercur, de pildă, sau de alte substanțe toxice. Nu primim răspunsuri, clarificări în acest domeniu. Care este posibilitatea de a informa pe pacienți? Se spune uh, că vom uh, organiza o vaccinare în masă. Uh, vor exista grupuri de pacienți expuși mai mult, copii, femeile gravide, persoanele care au probleme respiratorii dar nu cunoaștem efectele clinice ale acestui vaccin. Uh, și la finele lui noiembrie urmează să fie declanșat acest, uh, acest fenomen această campanie de vaccinare în masă, fără ca noi să știm informațiile, cine își va asuma răspunsurile legate de efectele secundare. Uh, va fi aceasta responsabilitatea laboratoarelor producătoare de vaccin? Vom putea să uh, dăm vina eventual pe laboratoare din Statele Unite? Care este poziția Consiliului în legătură cu această problematică? Mulțumesc! Mulțumesc. Miroslav Mikološič. Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážená pani ministr. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă și domnule ministru. Am să fiu scurt. Vreau să îl felicit pe colegul meu, domnul Rivazi, doamna Rivazi, pentru că mi-a luat întrebarea din gură. Chiar asta am vrut să întreb și eu. Vaccinarea împotriva gripei de sezon și împotriva virusului H1N1. Vaccinul este o problemă și întrebarea cine e responsabil cred că este foarte potrivită. Sunt responsabile companiile farmaceutice sau statul? Și, în acest caz, uh, poate președinția să-și asume un rol de leadership Deci, iată două întrebări. Eu sunt uh, interesat de asemenea și de problema donării de organe. Cred că trebuie să fim foarte atenți uh, la problemele pe care le au doctorii și știm că e nevoie să îi ajutăm pe cei care au nevoie de transplanturi. Trebuie să le facem disponibile îngrijirile medicale. Și um, Mă bucur că președinția suedeză va analiza și problema medicamentelor, problema drogurilor, deoarece, mai ales în noile state membre, există o tendință de a folosi droguri. Știu că drogurile distrug viețile tinerilor și mulți dintre noile state membre folosesc droguri. În Uniunea Europeană, noi facem toate eforturile pentru a obține un oarecare progres. Iar succesul acestei lupte, adică dacă vrem să câștigăm această luptă, trebuie să putem face o detecție cât mai din timp. În ultimii ani, incidența cancerului de ficat în legătură cu hepatita B este în creștere, iar întrebarea mea este următoarea. Dorește președinția suedeză să includă și cancerul de ficat în agenda de revizuire pentru um, a înainta Consiliului. De asemenea, um, consumul de alcool, abuzul de alcool este și el legat de această problemă. Deci doresc să aud poziția dumneavoastră. Mulțumesc, Edith Estrela. Mulțumesc. Aș dori să revin la directiva privind uh, asistența medicală transfrontalieră. Doresc să subliniez importanța autorizării prealabile. Problema nu ține doar de uh, asigurarea pacienților, ci trebuie să ne asigurăm că sistemele de sănătate din statele membre rămân viabile. Acolo, sistemele naționale sanitare oferă servicii medicale universale. Parlamentul a subliniat acest lucru în raportul pe care l-am emis. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez se referă la vaccinuri. S-a spus deja, dar vreau să vă îndrept atenția asupra unei vești pe care am aflat-o și care nu a fost dezmințită, anume s-ar putea să apară efecte secundare foarte dăunătoare chiar și asupra oamenilor sănătoși. acum noi ne întrebăm dacă nu ar fi mai periculos să-ți administrezi vaccinul decât să te supui riscului de a te îmbolnăvi de gripă. Se pot oferi oare garanții cu privire la calitatea și siguranța vaccinului? Am auzit spunându-se că nu a fost, nu există suficient timp pentru a face testele necesare. Și un ultim lucru, aș vrea să felicit președinția pentru că uh, ține atât de mult la problema consumului de alcool și jos pălăria pentru conferința pe care urmează să o organizați. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte scurtă deja s-a pus uh, în mare întrebarea pe care doream să o pun și eu, dar mai adaug că este foarte periculos și am ales bine acest cuvânt, este periculos să ne închipuim că o informație comunitară privind ar fi, ar fi periculos să emitem informații cu privire la siguranța vaccinului H1N1 dacă agențiile statelor membre nu sunt de acord cu centrul nostru de prevenire și control al bolilor. Și avem un exemplu foarte clar. Știm care ar trebui să fie rolul Uniunii Europene în materie de informare. Nu pot decât să reiau ceea ce a spus doamna Rod Berend, care a vorbit despre riscul care există relativ la informarea publicului. Știu că vor exista și alte preocupări mai importante și că aceasta va rămâne pe planul 2. Dar dacă nu există o informare a publicului în materie de sănătate și mediu conjurător, sunt foarte neliniștite de ce se va întâmpla cu celelalte politici, deoarece aceasta este o prioritate absolută. Mulțumesc foarte mult, doamna Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează problema pacienților și, uh, ca provenind din Spania, sprijin direct, propunerea de directivă făcută. Însă aprob versiunea Parlamentului și nu cea a Consiliului, pentru că la Consiliu este scandalos faptul că se discută încă despre documente ale Comisiei. Trebuie să ne grăbim, pentru că guvernul spaniol nu apreciază această directivă. Ce opțiune aveți dumneavoastră? Pentru că noi, în Spania, respingem cu totul această versiune. Deci nu veți discuta oare despre versiunea Parlamentului? Nu are niciun rost să discutăm despre un document al Comisiei din ce l-a fost revizuit de Parlament. Apoi, există problema costurilor. Sigur, prețul va fi diferit în funcție de statul membru Asta mă preocupă. În ce privește gripa, vă spun că în familia mea există deja două persoane care s-au îmbolnăvit. Una dintre nepoatele mele a prins gripa. Gripa, ea însăși, nu este foarte gravă, dar nu asta e important. Ce e important este diagnosticul. În Spania și cred că peste tot în Europa, centrele medicale centrele de sănătate nu sunt pregătite să uh, facă testul gripei H1N1, ceea ce înseamnă că diagnosticul este dificil. Deci nu știm cine are gripa și cine nu are, deoarece este vorba de o formă de gripă destul de blândă, deoarece forma aceasta poate evolua până chiar la pneumonie, trebuie să discutăm mai mult despre problema diagnosticului, pentru că este o problemă foarte gravă. Mulțumesc foarte mult, Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Un sistem sanitar funcțional presupune că uh, anume costurile uh, care sunt uh, create de asistența transfrontalieră a pacienților pot fi acoperite. Problema este că există deficite foarte mari în acest sector. Sigur că președinția suedeză ar trebui să, se, uh, să fie preocupată de faptul uh, rambursării rapide a cheltuielilor pe care pacienții le suportă atunci când uh, se tratează într-o altă țară. Are președinția suedeză idee despre cum se poate institui un mecanism eficace, de exemplu, prin utilizarea acestor vouchere sau prin alte căi. Și o altă întrebare. Credeți credeți că este necesară în domeniul ă, acolo să, să se organizeze o conferință atât de amplă? Ă, știm că în toate țările ă, tinerii pun mâna pe alcool la vârste din ce în ce mai fragede. Nu știu dacă e nevoie de conferințe, dacă n-ar trebui măsuri mai ample, mai concrete. Câteva cuvinte și din partea mea. Margaret Shen, directora generală a Organizației Mondiale a Sănătății, a răspuns la câteva întrebări uh, cu câteva zile în urmă. A spus că este nevoie de un leadership politic, de o bună luptă împotriva Alzheimerului, o coordonare pe plan mondial. E bine, dumneavoastră veți avea responsabilitatea în lunile următoare să coordonați aceste demersuri pe plan european. Nu ar strica să ne asumăm noi acest rol de leadership, nu doar în ce privește informațiile, dar și în ce privește toate aspectele medicale care încă rămân în suspensie. Uh, și în legătură cu efectele secundare ale vaccinurilor de pildă, care să fie însă uh, dozele de vaccin. Uh, va fi nevoie doar să avem uh, vaccin împotriva gripei, de pildă, pentru a vaccina 30% din populație sau mai mult câte doze de vaccin vor fi necesare, 150 de milioane uh, sau mai mult, pentru că uh, trebuie să avem răspunsuri din partea specialiștilor și în acest lucru. Să ne gândim la 40% de uh, decese, procentate de decese în urma unor maladii virale sunt probleme majore în ce privește nevoia noastră de informare și așteptăm răspunsuri de la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Crista Clas. Mulțumesc, uh, doamnă președinte a Consiliului. Uh, sigur că poate că putem, punem deja întrebări la care încă nu aveți un răspuns, dar dumneavoastră ați vorbit și de achiziția comună a unor uh, substanțe uh, cu participarea unor state membre care până acum nu au uh, Uh, avut uh, comenzi uh, lansate direct ofertanților. Credeți că există posibilitatea să nu existe suficiente doze disponibile um, și ce va face Comisia pentru a avea suficiente doze disponibile pentru toată populația și cum va decurge distribuția acestor doze de vaccin? În ministerul dumneavoastră, doamna Larson, tratați uh, probleme ale sănătății publice și a uh, probleme care sunt specifice uh, persoanelor în vârstă. Sunt două domenii de mare prioritate și în ce privește sănătatea acestor persoane mai în vârstă, vreau să vă atrag atenția asupra nevoii ca, în special pentru bătrâni, etichetarea alimentelor, inscripționarea lor să fie clară, să fie ușor lizibilă vreți să abordați problema alcoolului. Vreau să vă rog să, să folosiți terminologia corectă, așa cum o folosim și noi, să vorbiți despre abuzul de alcool și nu despre consumul de alcool. Deci nu este vorba de acel pahar de vin pe care îl uh, bei uh, pe lângă o masă uh, la, la cină, de exemplu, ci trebuie să vorbim despre Uh, nu despre consumul de alcool și uh, uh, sarcină sau în timpul sarcinei, ci nu despre consum de alcool și sărăcie, ci abuzul de alcool. Mulțumesc. Și acum domnul Katsimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvintul pentru că, domnule ministru, ați menționat că nu veți urmări mai departe problema informării pacienților. Eh, vreau să protestez împotriva eh, acestui lucru și mă adresez dumneavoastră cu totul personal. Eh, dumneavoastră sunteți un, un adept al acestui sistem pe care până la urmă noi din Suedia l-am preluat și l-am multiplicat în Uniunea Europeană. Dacă dacă nu dumneavoastră și dacă nu președinția suedeză, cine se va ocupa de această temă? De aceea nu înțeleg care, de ce uh, ați făcut această uh, declarație. Uh, primul ministru suedez este de acord. Um, un alt membru al guvernului suedez mi-a confirmat ieri această dorință a Suediei de a merge mai departe pe această, cu acest dosar și nu există nicio altă uh, ocazie, nu există un prilej mai bun ca după 10 ani de, de mersuri să putem finaliza o idee care până la urmă a fost una suedeză. Deci trebuie să ascultați uh, de uh, părerea majorității. Așa cum uh, noi în Parlament ascultăm de majoritate și facem compromis cu majoritate, trebuie să faceți și dumneavoastră. Nu vrem să spunem, la sfârșitul anului 2009, că nu ne place, nu, nu agrem pacientul bine informat. Da? Iar s-a folosit argumentul publicității, publicității voalate. Nu este vorba de o, o chestiune etică, este vorba pur și simplu de o, o, o chestiune economică. Înțeleg că casele de asigurări de sănătate nu doresc să existe pacienți bine informați și așa ceva nu putem tolera, domnule ministru. Da, iată un maraton de întrebări și uh, răzrăm. Uh, un întrebări dintre cele mai diverse. Nu știu care dintre dumneavoastră vrea să înceapă cu răspunsurile, uh, poate în aceeași ordine. Domnule ministru, vă dau cuvântul. Mulțumesc. A fost o avalanșă de întrebări. La câteva dintre ele pot să ofer și răspunsuri. Și sper ca răspunsurile să fie și în forma adecvată. Aș dori să grupez puțin răspunsurile mele. Uh, pentru că multe întrebări s-au concentrat pe drepturile pacienților, ceea ce ține de competențele mele. A fost vorba și despre medicamente și uh, un grup de întrebări legate de medicamente și după aceea uh, donarea de organe. Încerc, într-o manieră concisă, să ofer răspunsul la toate aceste întrebări în legătură cu libera circulație a pacienților. Este pentru foarte mulți o întrebare, o chestiune foarte importantă. Este ambiția noastră în Suedia ca în perioada președinției suedeze să facilităm posibilitățile pentru libera circulație a pacienților. Dumneavoastră să trebuie să știți că diversele state membre au aici contraargumente care uh, țin de specificul problematicii din fiecare țară, care este foarte diferit. Noi încercăm să obținem majorități pentru a susține o propunere pe care noi, într-o a doua lectură, să o putem prezenta Parlamentului. Deci este nevoie de acea majoritate. Este rolul nostru, evident, să încercăm să obținem această majoritate. Va trebui până la urmă să găsim uh, aurita cale de mijloc astfel încât să uh, creăm posibilitatea pacienților ca ei să-și uh, trateze sănătatea și în alte țări în anumite condiții, în același timp să nu creăm dificultăți foarte mari pentru diversele state membre. Există aici un câmp tensionat, există opinii foarte diferite. Cum spuneam, președinția suedeză va încerca să găsească o cale de mijloc. Această chestiune a voucherelor de sănătate care ar urma să fie obținute prealabil uh, deplasării pacientului, pentru ca să nu trebuiască nimeni să avanseze banii. Uh, este iarăși o chestiune esențială, pentru că nu trebuie să creăm posibilitate doar pacienților înstăriți să se deplaseze în străinătate pentru uh, ospitalizare, ci tuturor pacienților. Acea aprobare prealabilă o chestiune extrem de dificilă, pentru că există cele mai diverse interese la nivelul Consiliului. Trebuie să cumpănim în legătură cu diversele argumente și contraargumente care se aduc uh, în privința aprobării prealabile și uh, sigur că noi dorim să creăm posibilitatea pentru pacient ca el să se poată deplasa eventual în alte țări. Eu vreau ca aici să înregistrăm progrese. Ne vom baza pe sprijinul pe care și dumneavoastră ni-l puteți acorda, dar și aici va fi nevoie să obținem o majoritate în Consiliu, altfel nu putem atinge acest uh, obiectiv. Problema medicamentelor, în general. În cele eh, trei segmente diverse ale pachetului farmaceutic, în clipa de față nu există condițiile necesare care să ne permită ca în perioada președinției suedeze noi să rezolvăm această problemă. Nu va fi posibil să ajungem la unison în următoarele două, ă, câteva luni, șase luni. Este important să ă, recunoaștem că nu vom reuși să finalizăm acest pachet în perioada care ne-a mai rămas din președinția suedeză. Pentru că în acest pachet, ă, de fapt, avem de-a face cu puncte de vedere extrem de diferite și diversele țări întâmpină dificultăți constituționale ele nu pot fi rezolvate într-o perioadă de șase luni. Chestiuni care decurg din prevederile constituționale uh, nu pot fi rezolvate rapid. Noi trebuie să căutăm alte căi, eventual, alte soluții pentru a progresa în această problemă. Probleme legate de medicamentele speciale pentru bolile rare. Statele membre, prin recomandarea Consiliului referitoare la bolile rare, um, au ajuns la concluzia că este nevoie de o mai mare coordonare și de o mai mare cooperare în legătură cu băncile de date um, care să treacă de frontierele naționale. Acum trebuie să aducem precizări. În cazul bolilor rare, Suedia a avut și ea o inițiativă, un proiect pilot referit referitor la bolile rare și la medicamentele rare. Pe 27 iulie a avut loc o conferință la Stockholm pe această temă. Am putut uh, conveni în cadrul unui proiect pilot să încercăm să alcătuim o bancă de dată, să avem un schimb de experiență uh, inclusiv în ce privește medicamentele rare și vom încerca să implementăm acest proiect în toamnă, chiar dacă numărul uh, persoanelor afectate de o boală sau de alta este mic, ei au, uh, aceste persoane au dreptul ca să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală la nivelul cunoștințelor pe plan mondial în domeniu. Și uh, ca atare ținem seama de aceste necesități ale celor cu boli rare. Să mă uit pe notițele mele dacă poate și alte răspunsuri fac parte din domeniul meu de competențe în legătură cu vaccinul. Doamna Larsen se va referi la aceste întrebări. Donatorii de organe. Colaborăm într-adevăr foarte strâns cu colegii din Spania. S-a spus deja, ei sunt uh, foarte avansați în acest domeniu au elaborat un sistem al donării de organe la un nivel foarte înalt. Cetățenile, cetățenii din Spania uh, au manifestat o disponibilitate deosebită pentru a veni întâmpinarea acestor necesități. Uh, și, uh, într-adevăr, trebuie să găsim uh, forme uh, sigure care să permită donarea de organe. În multe țări încă acest domeniu se află într-o fază incipientă, trebuie create bazele. Chiar numărul persoanelor care sunt dispuse să devină donatoare de organe este foarte mic în multe țări printr-o cooperare pe plan european, într-adevăr, putem să declanșăm din acest punct de vedere demersurile care să permită multora să le salvăm viața. Mulțumesc, mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați dovedit în uh, acest subiect pentru interesul și numărul mare de întrebări pe care le-ați formulat. Sper ca la rândul meu, prin răspunsurile pe care pot să vi le ofer, să uh, manifest uh, aceeași disponibilitate. În ce privește problematica legată de vârstnici și de expunerea la gripă, aș vrea să înmănunchez răspunsurile. Uh, este clar uh, o constatare demografică în multe state membre ale Uniunii Europene, populația îmbătrânește. Este un lucru fantastic, putem să ne bucurăm de acest fenomen, pentru că este o reușită inclusiv a lumii medicale. Pe de altă parte, sigur că mulți vârstnici duc o viață activă, sănătoasă, pe care noi trebuie să le o înlesnim. Noi trebuie să stimulăm acest interes în același timp, însă trebuie să le creăm și posibilitatea ca ei să rămână profesional activ, să-și păstreze locurile de muncă o perioadă cât mai îndelungată, pentru că și munca întreține sănătatea. Pe de altă parte, trebuie să fim capabili să uh, le oferim posibilități de îngrijire a sănătății atunci când această necesitate apare. Într-adevăr, întâlnim fenomenul demenței senile și uh, Alzheimerul care uh, se pare că proliferează în clipa de față. Sunt convinsă că am avea de câștigat dacă vom uh, coopera pentru a combate pe cât posibil, a contracara aceste fenomene. Am cooperat foarte bine în uh, troica noastră la nivelul uh, președinției Consiliului European. Și de fiecare dată această problemă apare inclusiv pe agenda politică a Uniunii Europene. Sigur că și în perioada președinției suedeze noi vom acorda problemelor care țin de viața seniorilor o atenție deosebită. Cred că uh, trebuie să dispunem de mai multe capacități de comparație, de date statistice, uh, pentru că ne vor fi de ajutor în îngrijirea uh, vârstnicilor noi uh, vom încerca să formulăm concluzii ale Consiliului. Acest lucru de altfel se va întâmpla în luna decembrie și vom ține seama și de ceea ce s-a discutat pe, la conferința experților din septembrie. Uh, pentru că uh, acele discuții vor avea un efect substanțial este pentru noi o provocare pe agenda noastră politică să tratăm acest subiect și uh, va merita să facem eforturi pentru buna îngrijire a seniorilor în societățile noastre. Întrebarea legată de efectele secundare ale noii gripe și a vaccinului împotriva noii gripe. Este important să cunoaștem într-adevăr toate uh, informațiile uh, necesare. Uh, noi uh, vom avea o conferință specializată pe tema acestei gripe. Nu putem să ne permitem până, să așteptăm până luna decembrie cu uh, concluziile pe această temă va trebui să devenim activi mai devreme. Dar aici, într-adevăr, există și probleme care țin de competențele naționale ale statelor membre. Există un organism comun pentru combaterea bolilor infecțioase, dar acea agenție supraveghează planurile pe care statele membre le elaborează pentru combaterea acestor boli. Se poate coopera la nivelul acestei agenții și ea însăși poate să furnizeze o valoare adăugată privată. Bineînțeles că Organizația Mondială a Sănătății este cea care uh, se află la vârful mondial al acestor demersuri. Dar noi trebuie la nivelul Uniunii Europene să uh, lucrăm, să conlucrăm umăr la umăr. Doamna Chen a vorbit despre această coordonare politică. Există această coordonare politică pe plan european, există o voință politică pe plan european și uh, dorim să uh, extindem strategia europeană pentru statele membre. În octombrie urmează ea să fie definitivată. Câteva chestiuni se află pe agenda politică care urmează să fie discutată. Am spus asta deja în intervenția mea introductivă, inclusiv muncă de lămurire. Eu, de altfel, aici, la un hotel din Bruxelles, la care uh, am fost cazată, există deja uh, anunțurile pe care ECDC le-a stabilit Ehm, pentru avertizare și conștientizare a riscurilor ehm, legate de noua gripă. Dar ehm, poate că vom mai putea avea alte asemenea acțiuni comune pentru informarea mai amplă. După aceea, chestiunea legată de solidaritate. Cum vom proceda dacă nu vom dispune de un număr suficient de vaccinuri într-un stat sau altul? Cum putem vinde mai departe? parte stocurile care poate uh, sunt în surplus în anumite state. Aici există deja probleme juridice cu care ne putem uh, confrunta, dar Comisia cu siguranță că va trebui să încerce să găsească rezolvări pentru aceste probleme. Noi vom coopera la nivelul Consiliului intens cu Comisia. În legătură cu vaccinul, cu siguranța uh, vaccinării, cu efectele vaccinului. Sunt absolut convinsă că ceea ce uh, se uh, verifică în clipa de față, se testează, va funcționa în cele din urmă foarte bine. Pentru că există și aici un sistem de monitorizare, de control, iar în momentul în care uh, vaccinul va fi definitivat, eu cred că vom putea să avem un sentiment de siguranță că va fi un vaccin sigur. Va trebui să verificăm um, tot ce ni se recomandă în legătură cu aceste vaccinări. S-a vorbit aici despre vaccin pentru copii. Până acum uh, se spunea că la copii până la vârsta de 3 ani este mai bine să nu facem acest vaccin. Dar iată că deja ă, puțin ă, s-a schimbat optica, deja este vorba despre vaccinarea copiilor de la șase, vârsta de șase luni în sus. Noi vom continua să colaborăm cu ECDC și cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a putea avea o concluzie fermă. Iar dacă în informare vor exista diferențe, va trebui să uh, comparăm lucrurile și să ajungem la o concluzie. Uh, din partea ECDC uh, deja aveam informații puțin diferite față de cele care existau în Suedia. Încă nu dispunem de toate răspunsurile, nici nu aveam cum să dispunem de toate răspunsurile, pentru că învățăm din mers și uh, va trebui să găsim răspunsuri punctuale. Dar vreau să vă, vă garantez că noi luăm foarte în serios această întrebare. Există și o ședință suplimentară a ministerială pe care am programat-o și ne vom concentra pe întreaga această problematică pentru a putea furniza pe plan european o valoare adăugată, pentru că este o chestiune absolut importantă. Problema alcoolului. Țin să vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. E adevărat că populația europeană se află în vârful listei de consum de alcool um, raportat la restul lumii. Și uh, la Consiliul de Ministri s-a recunoscut acest lucru. Situația este deosebită și să știți că noi luăm în serios abuzul de alcool. Ne preocupă în special uh, faptul că tinerii consumă foarte mult alcool. Vom încerca să vedem dacă putem să ajungem la concluzii în cadrul Consiliului. Vom ține și acea conferință despre care vă spuneam și vom face tot posibilul. Mai am două întrebări. Una despre uh, comunicarea care trebuie să o facă Comisia în materie de sănătate și calitate. Este vorba despre o comunicare ce ar trebui să fie publicată în decembrie. Deci președinția noastră nu va avea șansa de a analiza acest text. Și ca să închei, um, a mai fost o întrebare despre uh, tabacul care se fumează. Tabacul prizat, de fapt. Această temă nu va fi abordată în timpul mandatului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult ambilor miniștri. Eh, mulțumim pentru răspunsurile primite. Să știți că cele două dosare care au fost abordate sunt foarte importante pentru noi și cetățenii afară așteaptă valoarea adăugată în rezolvarea acestor dosare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem pe 30 septembrie.